Uh, Bună ziua, dragi colegi! Înainte de a trece la voturi, astăzi am o comunicare. Autoritățile competente din Regatul Unit au uh, comunicat Parlamentului că domnul Daniel Dalton a fost ales pentru a-l uh, înlocui pe domnul Philip Bradburn, decedat, începând din 8 ianuarie 2015. În conformitate cu articolul 7.1 din actul referitor la alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și articolul 4.1 din regulamentul de procedură, Parlamentul constată alegerea domnului Daniel Dalton începând din 8 ianuarie 2015. Îi urez bun venit colegului nostru și uh, aș vrea să vă spun că în conformitate cu articolul 3, 2 din uh, regulamentul de procedură, trebuie să îi se verifice mai întâi uh, declarațiile de interese și abia după aceea domnul Dalton va putea să-și ocupe locul în Parlament. După ce va semna declarația că nu deține nicio funcție necompatibilă cu funcția de uh, membru în Parlamentul European și acum trecem la vot. And our first report... Primul raport pe care trebuie să-l votăm este raportul domnului Ferreira. Domnul raportor are cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte.